Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun Stimate colegi, stimați colegi, acum uh, explicațiile de vot în legătură cu raportul Stevenson. Doamna Zanichi. Grazie, președinte. Il regolamento di... Mulțumesc, domnule președinte. Regulamentul Consiliului privitor la Planul plurianual cu privire la heringul a fost uh, votat înainte de alinierea regulamentului, care este primul din sectorul de uh, pescuit. Trebuie ca soluții adoptate în acest caz să afecteze și alte planuri plurianuale. Din acest motiv am votat pentru. colegul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea pentru acest regulament are două dimensiuni. Prima este legată de conținut, iar împotriva conținutului nu putem avea nimic. Este foarte important să monitorizăm stocurile și uh, dacă este o supraexploatare să intervenim. Dar în același timp eu am susținut acest raport pentru că trebuie să uh, ne întrebăm când lucrăm cu acte delegate și când uh, putem deschide o procedură uh, legislativă și sprijin pe raportor, pentru că și transmiterea de competențe către comisie trebuie să fie limitată în timp, pentru că trebuie să ne întrebăm care este puterea politică în Parlament sau în comisie și eu cred că uh, Parlamentul nu trebuie să își cedeze competențele sine die către comisie. Mulțumesc, domnul Kelly. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat întreaga dezbatere în această dimineață cu privire la raportul Stevenson și trebuie să vă spun că m-a jenat faptul că nu se recunoaște existența tratatului de la Lisabona. Am fost uh, întristat să văd ce se întâmplă. Colegii Stevenson, Davis încearcă tot uh, ce e posibil pentru a face față problemelor din industria pescuitului. Și mă întristează să văd că acest lucru nu se recunoaște. Nu ar trebui să acceptăm așa ceva. În această dimineață, majoritatea au votat pentru acest raport. 595 de colegi au votat pentru și eu sper că acest lucru va îl va motiva pe domnul Stevenson să-și uh, continue munca. Domnul Kamal are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi dați această ocazie de a explica opiniile noastre în legătură cu această problemă. Îl felicit pe domnul Stevens pentru că a reușit să obțină acest uh, vot. Însă dacă ne uităm la politica comună de pescuit, este un eșec. Este un exercițiu de planificare centrală, ar putea să fie numită politica comunistă de pescuit, pentru că este uh, nesustenabilă. Sigur, ar trebui să învățăm că Uh, politicile uh, statelor care au funcționat uh, în Islanda, în Noua Zeelandă, în insulele Falkland. Aceste politici sunt bazate pe drepturi de proprietate care pot fi tranzacționate. Astfel, aceste stocuri pot fi menținute, nu printr-o politică comună controlată central care duce la epuizarea stocului și, stocurilor și la dezastru a venit vremea să avem o abordare bazată pe piață. Jetzt noch außer der Reihe, Herr Kollege Tenok. Urmează domnul Tenok. Eu am votat pentru acest raport privind stocurile de hering în Scoția de Vest. Sunt de acord cu propunerea din raport. Organizațiile științifice ar trebui într-adevăr să joace un rol mai uh, important în ceea ce privește stabilirea planurilor multianuale. Uh, E important să avem de asemenea și uh, avizul uh, Consiliului Regional pentru stocurile pelagice, dacă trebuie să se facă modificări la planul multianual. Trebuie să conservăm aceste stocuri de pește. Trebuie de asemenea să conservăm nivelurile de biomasă, să protejăm uh, puietul și să ajutăm la reproducerea acestor specii. Deci trebuie să ne asigurăm că stocurile sunt gestionate în mod eficace. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tanog. Aici se încheie Aici se încheie explicațiile pentru raportul Steven, să Începem explicațiile la raportul ADER. Doamna Țanichi. Președinte, da Mulțumesc, domnule președinte. Seveso, Bopal și așa mai departe. Am văzut o serie de dezastre care au uh, afectat Europa în ultimii ani și care au afectat sănătatea publică. Raportul ADER se referă la directiva SVSO2 care se referă la incidentele legate de substanțele care sunt extrem de poluatoare atunci când sunt uh, eliberate în mediu, conform începând cu iunie 2015 Vom examina toate aceste substanțe care au consecințe tragice pentru sănătatea publică. De aceea am votat pentru acest raport. Urmează domnul Antonioții. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vă aduceți aminte de marile catastrofe de mediu de foarte multe ori au existat uh, incidente cu niște urmări uh, dezastroase pentru mediul înconjurător. Asta arată că de multe ori impactul incidentelor uh, depășește și granițele naționale. Am votat pentru propunerea colegului nostru, deoarece cred că trebuie înlocuită directiva din 96 pentru a avea nu doar aceleași niveluri de protecție, ci pentru a le spori prin uh, noile prevederi vom avea un text mai clar, mai coerent și mai ușor de înțeles pentru a contribui la niște proceduri administrative mai puțin birocratice. De asemenea, important uh, gradul de flexibilitate pentru a putea ține cont de eventualele efecte nedorite legate de armonizarea directivei și a regulamentului pot exista urmări în ceea ce privește clasificarea substanțelor periculoase. Vă mulțumesc, domnule Antonio. Ți are cuvântul domnul Repo. Eh, arvoisa puhemies, eh, äänestin tämän mietinnön puolesta, sillä tiedottaminen suuron... Mulțumesc. Am votat pentru, pentru că informarea publică în, publicului în cazul accidentelor este extrem de importantă. Cetățenii trebuie să cunoască cauzele accidentelor și consecințele lor. Nu trebuie să sub, subestimăm riscul de accidente și să periclităm uh, sănătatea publicului. Asta înseamnă că regulile trebuie să fie consolidate și informațiile trebuie să fie acordate publicului. Raportul va contribui la creșterea siguranței publice și îl salut. Vă mulțumesc, domnule Repo. Are cuvântul domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Accidentul de la Seveso a dus la moartea a foarte multe persoane și atunci ne-am dat seama cât de importantă este prevenirea unor astfel de accidente pentru a le evita pe viitor. Însă, dacă din păcate un astfel de accident are loc, trebuie să existe niște măsuri. De aceea am avut directiva SVSO 1, SVSO 2, acum avem SVSO 3. Întreprinderile și autoritățile sunt obligate să prevină accidentele și există diferite măsuri în caz de accident sau în cazul în care există scurgeri de substanțe chimice periculoase, cum ar fi evacuarea lucrătorilor. Directiva aceasta se aplică la 10.000 de întreprinderi, foarte multe, deci de aceea vedem cât de importantă e această directivă și de ce am votat pentru. Vă mulțumesc, domnul Hennen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi se pare ciudat, dat fiind ce eh, se întâmplă în afara acestui for eh, eșecuri, falimente, zona euro, că acum vorbim despre uh, substanțe periculoase, însă se pare că acest raport este unul oportun, pentru că substanța cea mai periculoasă este moneda euro. Uh, știu că unii au o reacție alergică la aliajul folosit în monede, însă chiar și noi putem spune că uh, moneda euro este atât de uh, dăunătoare. De ce liderii europeni au trecut cu vederea toate uh, precauțiile economice cu consecințele ca, pe care le vedem acum, sărăcie, emigra, imigrație, disperare și creșterea impozitelor? Doar pentru că uh, politicienii erau îndrăgostiți de acest vis al Uniunii Monetare. În fața Parlamentului, la Bruxelles, este o statuie cu o femeie care ridică simbolul monedei euro. Peste ani de zile când uh, Parlamentul va fi o ruină, uh, arheologii vor găsi această statuie și se vor gândi la decăderea uh, Europei.

Însă să vedem care este contextul economic. Și acesta e plin de toxicitate. Să ne uităm la problema datorilor toxice. Unele țări cheltuie mai mulți bani decât ar trebui să cheltuiască. Deci avem problema datoriei toxice, după când spuneam. Deci s-au cheltuit mai mulți bani decât uh, să câștigau. Să ne uităm și la um, pericolele etice. Multe bănci sunt încurajate acum să ia și mai multe datorii și mai multe credite în cazul în care vor da faliment și să ne uităm și la problema lipsei de competitivitate din cauza monedei euro. Grecia și Spania, de exemplu, deci e un pericol pentru cetățeni și ar trebui să analizăm toate substanțele periculoase, inclusiv cele menționate de mine. Mulțumesc colegului Kamal. Are cuvântul colegul Tanak. Mă scuzați, domnul Tenec s-a înscris la un alt raport. Deci încheiem acum uh, declarațiile de vot legate de raportul ADER și trecem la raportul RIS. Colegul Antonio ți are cuvântul. <clears throat> Grazie, signor Presidente. La directiva... Mulțumesc, domnule președinte. Directiva 2009 a Parlamentului și a Consiliului stabilește o listă de alimente și uh, reguli pentru producția acestor alimente. Aceste reguli datează din 1977 și ca atare nu mai îndeplinesc cerințele consumatorilor. De aceea am votat pentru acest raport al doamnei Ries mi se pare absolut esențial să protejăm interesele consumatorilor și să ne asigurăm că asistăm statele membre și operatorii de pe piață în interpretarea legislației deja existente în sectorul alimentar. De aceea, avem nevoie de reguli comune pentru produse asemănătoare peste tot în Uniunea Europeană pentru ca aceste reguli să se aplice și IMM-urilor și consumatorilor. Mulțumesc, domnul Repo. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să votez pentru acest raport, însă, din păcate, nu a funcționat echipamentul. Eu cred că e nevoie de mai multe informații pentru consumatori. Să nu uităm de asemenea copiii aflați în faza de creștere, care sunt foarte vulnerabili în calitate de consumatori. Există deja obezitate în rândul copiilor în creștere și studiile arată clar că publicitatea îi vizează pe acești copii și le uh, formează obișnuințele alimentare. În raport se cere o etichetare care să oglindească realitatea și care să se bazeze pe realitate. Eu sunt pentru așa ceva, deoarece știm cu toții că publicitatea, că reclamele au ca scop creșterea vânzărilor și nu conștientizarea populației. De aceea, trebuie să existe un nivel de protecție. Aceste alimente au prea multe grăsimi și asta nu e deloc bine. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Repo. Acum domnul Iar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană în iunie 2012 a făcut o propunere în legătură cu uh, revizuirea acestui tip de dietă și uh, a făcut uh, câteva precizări în legătură cu uh, hrana pentru nou-născuți și copii mici. Uh, Sigur, în esență, lucrurile uh, sunt convingătoare, dar în practică există dificultăți pentru uh, oamenii care trebuie să respecte un anume regim alimentar uh, și care necesită informații. Deci eu sunt recunoscător că acum aceste lucruri încerc să fie uh, clarificate. Sigur că nu ne dorim uh, o publicitate care să inducă în eroare, dar pe de altă parte publicul trebuie să fie bine bine informat și mulțumesc uh, celor din uh, Comisia Specializată pentru Sănătate pentru um, propunerile pe care le-a făcut, pentru că acum această

Uh, prezintă tot felul de alimente pentru uh, anumite destinații. Spun că există mm, produse pentru copii, produse pentru bătrâni, produse pentru cei care vor să slăbească, pentru cei care vor să se îngrașe. Acest raport cere reguli mai simple de etichetare pentru așa numitele produse de slăbit. Uh, sper ca statele membre să implementeze această legislație care va duce la o reducere a birocrației. Legislația comunitară trebuie să faciliteze și să nu împiedice accesul IMM-urilor la piață. Consumatorii au nevoie de informații clare și companiile au nevoie de reguli simple. Din acest motiv am susținut acest raport. Mulțumim, Iana, doamna Iana Kudakis. Urmează doam, domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru raportul RIS și îi mulțumesc de altfel raportoarei pentru acest raport excelent pe o temă esențială. E vorba aici de laptele de substituție, de etichetare, de publicitate. Sunt lucruri foarte importante. În raport se spune că în ceea ce privește hrana pentru cei care suferă de celiachie, ar trebui să existe un tratament specific. E drept, ar trebui să actualizăm legislația din acest domeniu. Sunt niște vești bune, deoarece legislația actuală e destul de depășită. Trebuie, prin urmare, renoită și salut acest fapt. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Tacula. Acum are cuvântul doamna Harkin. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. O susțin pe doamna raportoare într-un uh, document bine echilibrat. Legislația actuală uh, recunoaște că uh, hrana Lăptatul este mai bun pentru sănătatea sugarilor decât hrana artificială. Uh, însă, în acest raport se merge prea departe pentru că se restrânge alegerii, alegerea consumatorilor. Pun, puțin consumatori uh, cumpără uh, reviste de specialitate. Sunt de acord că trebuie să se facă o distinție între mâncarea pentru sugar și mâncarea de substituție, dar uh, nu trebuie să introducem reguli în ceea ce privește restrângerea publicității. Poate că ar trebui să interzicem aceste, uh, acest, uh, publicitatea pentru laptele praf. Mulțumesc, doamna Harkin. Uh, doamna Zaborska. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Regulile privind etichetarea produselor alimentare pentru sugari și copii mici ar trebui să fie mai clare. O mai bună reglementare e necesară pentru a proteja sănătatea publică. Asta nu înseamnă că cetățenii nu vor mai avea opțiuni, însă opțiunile acestora ar trebui să se bazeze pe niște informații clare și veridice. De aceea, sunt de părere că publicitatea în acest domeniu ar trebui să fie supusă unor standarde etice mult mai ridicate și trebuie să fie în interesul producătorilor să existe niște controle foarte stricte. Îi mulțumesc doamne Iris, pentru abordarea profesională. Vă mulțumesc. Acum doamna Băsescu. Domnule președinte, am votat în favoarea acestui raport deoarece susțin revizuirea legislației referitoare la produsele alimentare cu destinație nutrițională specială sunt binevenite regulile ce au în vedere actualizarea raționalizarea și clarificarea normelor ue privind etichetarea i coninutul produselor dietetice. astfel se va garanta un nivel de protecie ridicat pentru anumite categorii vulnerabile de populaie. totodată acest sector ar trebui să beneficieze de mai multă certitudine juridică. pentru a evita creterea sarcinilor administrative i pentru a stimula inovarea este nevoie de un cadru simplificat. de asemenea consider că produsele similare trebuie să aibă parte de un tratament egal pe întregul teritoriu al uniunii pentru a se asigura condiii egale de concurenă. consumatorii trebuie să beneficieze de o mai mare sigurană i reguli mai clare în vederea funcionării în mod corespunzător a pieei interne. Mulțumesc Acestea au fost declarațiile de vot legate de raportul RIS, iar acum declarații de vot în legătură cu câteva proiecte de rezoluții, deocamdată consultările publice și uh, existența lor în toate limbile oficiale. Domnul Bielan are cuvântul. <laughs> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte diversitatea lingvistică din Uniunea Europeană poate să ducă la probleme din punct de vedere informațional și în, în relația cu administrațiile publice. Accesul cetățenilor la consultările publice în propria lor limbă este uh, Uh, neprețuit, este extrem de valoros pentru coexistența noastră comună în familia europeană. O participare mai mare a publicului la consultările publice este o modalitate constructivă de a susține dialogul social și de a încuraja participarea politică. Anul viitor avem anul european al cetățenilor. Va fi anul european al cetățeanului european și ONG-urile vor putea să acționeze în acest domeniu și, vor, și de aceea am votat pentru acest raport. Vă mulțumesc, domnule Bilan. Are cuvântul domnul Hanan. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Dreptul fiecărui cetățean de a-și folosi limba maternă în procedurile cu administrația e una din ultimele rămășițe ale faptului că are, ne arată că vorbim aici de o asociere de națiuni. Eu cred, în același timp, că dacă nu ar mai exista această cerință de a Uh, folosi fiecare limbă, nu am avea atâta hârțogăraie. Uitați-vă și aici. Uitați-vă cum vorbim aici, în Parlamentul European. Vorbim de respectarea principiului de subsidiaritate, răspunsul e mai multă Europa, nu mai puțină. Sunt niște propoziții pe care le auziți doar de la eurocrați și de la eurodeputați. Parcă suntem în uh, romanul 1984 al lui George Orwell. Ce limbaj e acesta plin de clișee? Atunci când vorbești cu clișee, probabil că și gândești tot cu clișee. Mulțumim, domnule Hannan. Urmează domnul Tacula. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de o propunere de rezoluție extrem de importantă pentru care am votat. Pentru că privește consultările publice și disponibilitatea lor în toate limbile comunitare. Dacă Uniunea Europeană vrea, vrea să fie credibilă, trebuie să furnizeze informații în limbile cetățenilor. Doar așa putem câștiga încrederea cetățenilor. Este un domeniu unde trebuie să dublăm eforturile noastre. Cetățenii au nevoie de informații uh, într-un limbaj clar în legătură cu rolul instituțiilor europene și de aceea toate consultările publice trebuie să fie în limbile comunitare. Este vorba de o piatră de temelie a democrației comunitare și uh, ca organism democratic, Parlamentul European trebuie să susțină dreptul cetățenilor de a obține informații în propria limbă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Tacula. Urmează doamna Harkin. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să mai vin cu un clișeu la lista lungă de clișeu, unor vorbim aici despre deficitul democratic. Ei bine, iată o cale de a face față acestei probleme. De multe ori le spun cetățenilor, nu vă votați doar eurodeputații, sunt, mai a... sunt și alte mecanisme și căi de a influența ce se întâmplă în Parlamentul European. Și o cale e cea a consultărilor publice. Și de foarte multe ori eu le spun cetățenilor ce se întâmplă cu aceste consultări. Sunt o unealtă foarte utilă, însă e important ca cetățenii să poată comunica în propria lor limbă. E important ca vorbitorii de irlandeză, de exemplu, să-i să poată comunica în limba lor cu comisia, însă limba maternă nu e singura barieră. De asemenea, e important ca și persoanele cu handicap să poată comunica într-un format accesibil. De asemenea, cred că ar trebui să ne uităm și la dimensiuni și la termenii necesare acestor consultări. Pentru oamenii obișnuiți care nu sunt multinaționale sau organizații majore, de termenul de perioada pentru consultări ar trebui să fie mai lungă. Vă mulțumesc, doamnă Harkin. Doamna Saborsk are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acum când cetățenii și politicienii pun accentul pe încearcă să găsească o ieșire din criza financiară și economică, ne-am putea gândi că diversitatea lingvistică ar fi o problemă de ordin secundar, însă cele două probleme sunt legate. Pentru a avea solidaritate între statele membre, cetățenii trebuie să aibă o idee în legătură, o idee și un sentiment de apartenență. Dacă nu vorbim limba cetățenilor, înseamnă că Europa nu va fi a lor. Cetățenii nu uh, vor mai nu, fi interesa, nu vor mai fi interesați în Europa și într-o monedă unică și de aceea este foarte important ca Uniunea Europeană să comunice în toate limbile oficiale. Vă mulțumesc foarte mult, urmează doamna Băsescu

pentru a reduce decalajul de informare i comunicare între cetăeni i uniune. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Are cuvântul domnul Domnule președinte, eu m-am abinut la această declarație privind consultaiile publice și disponibilitatea lor în toate limbile UE. E drept, uh, toți cetățenii ar trebui să poată să se adresa instituțiilor în limbile oficiale. Acest drept trebuie respectat și e important ca la consultări să existe și un tratament egal, însă nu sunt pentru sistemul multilingv aici, nici pentru funcționari, nici pentru eurodeputați, deoarece e și prea scump și ineficient. Eu cred că trei limbi de lucru, engleza, franceza și germana, ar fi suficiente la ONU, unde sunt uh, sute de națiuni, sunt doar șase limbi oficiale. Și această instituție funcționează. Asta în timp ce Uniunea Europeană, cu atâta criză și cu atâtea probleme, insistă să aibă toate aceste limbi. Vă mulțumesc, aici se încheie sesiunea de explicații pentru consultările publice. Urmează situația din Tibet. Domnul Hennen are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Aș dori să continui cu analogia cu romanul 1984. Cu toții cunoaștem conceptul gândirii duble, să ai două concepte contradictorii în același timp. Mulți susțin agresiv uh, drepturile comunităților indigene uh, în restul lumii, însă sunt pentru imigrație și multiculturalism în alte părți. Însă cu toții facem acest lucru, se pare. Însă Tibetul este un lucru extrem, un exemplu extrem de grăitor. Întotdeauna susținem democrația, libertatea, autodeterminarea, însă atunci când aplicăm aceeași logică Uniunii Europene, apare această gândire dublă. Dacă tibetanii uh, sunt uh, vor avea o soartă mai bună uh, decizând, decizând propria lor soartă, de ce nu aplicăm acea, același criteriu uh, polonezilor sau spaniolilor? Uh, am, aplicăm această regulă în afară, dar nu înăuntru Uniunii. Mulțumesc, domnule Hanen. Urmează domnul Butikofer. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat împotriva acestei rezoluții pentru că găsesc că este o provocare regretabilă împotriva politicii Europei vis-a-vis -vis de China, pentru că în felul acesta ă, drepturile ă, omului ă, într-un fel sunt puse la zid. Parlamentul a cedat unui lobby prea puțin numeros tibetan care dorește să distrugă relațiile dintre Europa și China. Mulțumesc colegului Bütikofer. Domnul Tenoc are cuvântul. Sorry, Mr. President. Eu am votat pentru moțiunea de rezoluție privind Tibetul, ce situația de acolo e alarmantă. Mulți călugări budiști uh, și-au dat foc uh, și e foarte important să știm ce se întâmplă acolo. Eu cred că trebuie făcut eforturi mai mari pentru a soluționa problema drepturilor omului. În cadrul dialogului cu China, autoritățile chineze ar trebui să-și continue și să-și intensifice discuțiile cu reprezentanții eh, lui Dalai Lama. O soluție care poate fi găsită trebuie să respecte autonomia culturală a Tibetului în China. Dacă uh, se vor trimite acolo și mai mulți uh, coloniști chinezi, lucrurile nu vor face decât să se exacerbeze. Vă mulțumesc. Aici se încheie discuția privind situația din Tibet. Urmează explicațiile privind viitorul actului <clears throat> privind piața unică. Domnul Stadler are cuvântul. Mulțumesc. Eu am votat împotriva acestui uh, document placebo. Ce a spus domnul Greenspan după ce Christine Lagarde a spus că euro se va prăbuși peste trei luni? Ei bine, Greenspan a spus euro a dat greș deja, moneda euro a dat deja greș. Și acum și piața unică se va prăbuși dacă ne uităm la cifrele legate de șoma Și ce facem noi? Venim cu, rez- cu o rezoluție placebo privind uh, acest act legat de piața unică. Nu ușurăm viața niciunui IMM. Ceea ce facem noi este să adăugăm și mai multă birocrație. Practic, ajutăm birocrația națională și sufocăm întreprinderile. Nu sunt create locuri de muncă, nu așa vom ajunge la creștere economică. Eu cred că trebuie redusă birocrația și nu crescută, așa cum se face prin această rezoluție și de aceea am votat împotrivă. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Mazzoni? Eh, președinte, eu nu condivid. Mulțumesc, domnule președinte. Eu nu împărtășesc opinia antevorbitorului meu Consider că Parlamentul European a avut dreptul să adopte această rezoluție pentru că aruncă lumină asupra situației de urgență în legătură cu piața unică, nu doar din uh, punct de vedere legislativ, ci uh, pentru stabilirea standardelor. Trebuie să privim toate fațetele are. uh, Uh, inclusiv rezoluția actuală, să privim cine acționează pe piețele noastre, să luăm, ținem cont de valoarea IMM-urilor, să ne gândim, să regândim regulamentele pentru a avea mai multe stimulente pentru cetățeni și indivizi, să susținem capacitatea de investiție. Piața unică este locomotiva din spatele creșterii Uh, economiilor naționale. naționale. Este o idee extrem de importantă și mă bucur că amendamentul meu a fost adoptat. Vă mulțumesc și urmează doamna Nicolae

Um, domnule președinte. M-am bucurat să votez pentru acest raport extrem de important alături de grupul meu. Cu excepția articolului 22, sunt de acord. Uh, articolul 22 se vorbește de coordonarea politicilor fiscale. Avem îndoieli în legătură cu acest punct și datorită acestor îndoieli nu am putut uh, vota uh, acest articol, de aceea m-am abținut la acest punct. Însă, susțin idei, majoritatea ideilor acestui raport și dacă vom reuși să implementăm o piață unică, vom reuși să ieșim din criza economică și să

legat de reacțiile politicienilor la criza financiară e că în timp ce se plâng de austeritate, nu oferă un plan alternativ. Austeritatea e importantă pentru a ne asigura că niciodată nu vom cădea în capcana cheltuierii de mai mulți bani decât câștigăm. Însă, în același timp, e nevoie de măsuri care să stimuleze creșterea și să creăm locuri de muncă. Și cred că nu există un instrument mai bun pentru toți cei care suntem fie eurosceptici, fie adepți ai Uniunii Europene. Cred că trebuie să continuăm să consolidăm piața unică și de aceea salut această propunere, deoarece se reduc și mai mult barierele între statele membre și de asemenea se abordează problema anumitor profesii și industrii care au avut un statut protejat. Deci trebuie să le dăm companiile noastre o platformă pentru a fi actori pe scena internațională. Deci asta trebuie să facem. Dacă nu, acestea se vor îndrepta către alte piețe. Vă mulțumesc, domnule Kamal, domnul Tenek. Domnule președinte, am votat pentru această propunere în legătură cu viitorul actului privind piața unică. Piața unică a fost uh, un lucru extrem de benefic pentru cetățenii și companiile europene. În climatul economic actual, trebuie să fim precauți ca orice măsuri luate de către zona euro pentru o uniune bancară și fix, fiscală să nu izoleze uh, serviciile fiscale ale Regatului Unit. Eu reprezint interesele City-ului din Londra. Trebuie să asigurăm o creștere rapidă pentru a crește accesul la uh, directiva serviciilor și pentru uh, a elimina obstacolele în calea liberei circulației, circulației a bunurilor și capitalului. Vă mulțumesc. Am încheiat explicațiile de vot în legătură cu viitorul actului privind piața unică și trecem la explicațiile legate de viitorul dreptului european al societăților comerciale. Are cuvântul doamna Mazzoni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru această rezoluție, deoarece cred că e important să transmitem un astfel de mesaj Comisiei Europene în legătură cu urmarea necesară um, la consultările publice. Există din ce în ce mai multe societăți și firme care au activități uh, transfrontaliere și de aceea trebuie reformate sistemele și modelele de societăți. Avantajul acestei rezoluții vine din faptul că îi se arată comisiei ce drum, pe ce drum trebuie să o ia mai multă simplificare, mai multă transparență, niște sisteme contabile mai omogene, să se țină cont de nevoile IMM-urilor și să se promoveze mobilitatea. E important ca propunerea Comisiei să vină la timp și să țină cont, bineînțeles, de rezoluția Parlamentului European. Vă mulțumesc, doamnă Mazzoni. Nu o văd pe doamna Roitova, îi dau cuvântul domnului Bielan. Mulțumesc, domnule președinte orice măsură menită să îmbunătățească transparența și să simplifice regulile pentru afaceri și comerț sunt bune pentru uh, mediul de afaceri pentru că permit o mai bună concurență pe piață în o serie de state membre există probleme legate de diverse interpretări ale legislației. Eu am votat pentru această propunere pentru că se referă la importanța simplificării inițiativelor pentru mediul de afaceri și reducerea poverii administrative. De asemenea, face referire la reguli comune și la un, o structură mai transparentă juridică și de a, a proprietății. Companiile private uh, europene sunt și IMM-uri. Vă mulțumesc, domnule Bielan, doamna Băsescu. Mulțumesc, domnule președinte. Votat în favoarea acestei rezoluții, deoarece dreptul societăților comerciale contribuie la buna funcționare a pieței unice el este esenial pentru a proteja drepturile acionarilor i pentru a garanta certitudinea juridică. uniunea are nevoie de un cadru legislativ adaptat cerinelor actuale ale societăilor comerciale care să corespundă evoluiilor mediului economic din europa. consider că este necesară armonizarea normelor de bază i adaptarea dreptului societăilor comerciale atât în beneficiul acionarilor cât i al clienilor de asemenea atrag atenia asupra rolului foarte important al întreprinderilor în ceea ce privete creterea i inovarea. ar trebui să acordăm o atenie mai mare normelor privind guvernana corporativă precum i responsabilităii sociale a întreprinderilor. reglementarea dreptului european al societăilor comerciale ar trebui să asigure o utilizare mai simplă i mai accesibilă pentru toi cei implicai. Mulțumesc, doamnei Basescu. Încheiem aici declarațiile de vot în legătură cu viitorul dreptului societăților europene. Urmează declarațiile de vot privind o eh, creștere intensă a locurilor de muncă. Dau cuvântul doamnei Nicolai

redresare generatoare de locuri de muncă. Uh, acest titlu putea să vină chiar din 1984, uh, a lui Orwell. Am, am mai avut asemenea propuneri cu agenda de la Lisabona. Uh, ni s-a pro, promis până în anul 2010 cea mai bună cea mai, economie bazată pe cunoaștere. A venit și a trecut anul 2010, însă nu am văzut niciun rezultat. Acum Uh, moneda euro. S-a spus că Uniunea Monetară va duce la uh, ocupare în zona euro. Acum vedem cum a funcționat acest plan. Noi, politicienii, nu putem crea locuri de muncă, nu putem, uh, chiar dacă angajez pe cineva la biroul meu, o fac cu banii contribuabililor care sunt scoși din sectorul privat, unde poate să fie utilizat unde acești bani pot să fie folosiți mai bine. Trebuie să permitem antreprenorilor să creeze locuri de muncă pentru că ei sunt singura sursă de ocupare. Mulțumesc, domnule Hannan. Urmează doamna Harkin. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Hannan. Titlul nu e prea bun. Însă dacă e să ne gândim la un titlu mai bun, atunci ar trebui să ne asigurăm că într-adevăr putem uh, pune în practică ceea ce spunem. Noi am uh, votat pentru a susține un pachet de investiții. Asta e important, e un mesaj clar pentru cetățeni. Încercăm acum, într-adevăr, să echilibrăm abordarea uh, de austeritate cu tot ceea ce ține de crearea de locuri de muncă. Și știu de asemenea că atunci când irlandezii au votat pentru tratatul bugetar, ei se așteptau la uh, uh, un pachet care să se refere la creștere. Însă, instituțiile europene nu pot, au totuși o posibilitate limitată de a îmbunătăți situația economică. Și în contextul dreptului uh, societăților, uh, în, în ceea ce privește recuperarea economică, ar trebui să lăsăm Uh, în existență fondul pentru ajustare la uh, globalizare. E foarte important să ajutăm pe acei lucrători care sunt concediați. Domnul Kelly are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am făcut o mică greșeală la votul meu. Am, vr- am dorit să votez alături de partidul meu la fiecare vot, dar primul, la primul vot am apăsat butonul greșit avem un obiectiv de a uh, crea o ocupare de 75% până în 2020. În momentul de față suntem la 68-69%. Atunci când uh, transformăm aceste procente în numere, este vorba de 5, 70 de milioane de locuri de muncă. Ieri, domnul Barnier a vorbit despre standardizare și despre încheierea pieței unice și despre creșterea comerțului electronic și în special despre brevetul european. Toate aceste lucruri ne pot ajuta și sperăm că în 2020 vom ajunge la o uh, ocupare de 75% a forței de muncă. Vă mulțumesc!

Mulțumesc, domnule vicepreședinte al Parlamentului. Eu cred că această dezbatere privind uh, redresarea care va crea locuri de muncă arată ce diferențe există între un stat de stânga intervenționist și cei de dreapta care cred în piață și într-o abordare mai liberală. Cei de stânga cred uh, că doar dacă folosesc mai mulți bani ai contribuabilor pentru a crea locuri de muncă artificiale, uh, pot soluționa lucrurile. Și când vin alegerile, vin să bată la ușă și spun, dacă votați cu cei de dreapta, nu vă veți pierde doar locul de muncă, ci și uh, bunăstarea și toate asigurările sociale. Ei bine, eu cred că trebuie create în primul rând condiții propice, să scăpăm de guvern, să nu se mai implice atât de mult guvernul în viața întreprinzătorilor, deoarece aceștia creează locuri de muncă. Deci nu avem nevoie de niște locuri de muncă care să depindă de guvern și de bani publici. Nu, e nevoie de bani, de slujbe reale în sectorul privat pentru ca astfel să se poată plăti impozite. Vă mulțumesc, domnule Kamal.

<clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Organizația Mondială a Sănătății estimează că în Uniunea Europeană un, o jumătate de milion de femei și fete au fost supuse mutilării genitale și 180 de mii de femei sunt amenințate de acest uh, ritual barbar care nu are nimic de a face cu religia. Este vorba de o tradiție care are un efect devastator asupra vieței fetelor. Rezoluția adoptată de acest uh, for cere uh, eliminarea acestei practici barbare. Uniunea Europeană trebuie să ajute organizațiile care ajută victimele și, de asemenea, în cadrul asistenței pentru dezvoltare, poate să facă mai mult uh, pentru a opri această practică îngrozitoare. Mulțumim, doamnă Zaborca. Urmează doamna Băsescu

sute de mii în Europa și din păcate și în regiunea mea, în Londra, sunt multe femei afectate. De obicei, în cornul Africii se practică acest lucru, însă și o practică care nu are de-a face cu religia. E o practică barbară, uneori fete care au sub 15 ani sunt mutilate iar consecințele sunt irreversibile. Consecințele sunt hemoragia, infecție, transmisia virusului HIV sau complicații în caz de naștere și sarcină și uneori urmările sunt chiar fatale. Eu doresc ca adunarea generală a ONU să interzică această practică în toți membrii ONU, iar în UE ar trebui să fie penalizată. În Marea Britanie vrem să fie aduți în, în în fața justiției părinții și chirurgii care fac așa ceva. Însă din motive de sensibilitate culturală, autoritățile ezită să uh, ia măsuri. Vă mulțumesc, domnule Tenoc. Vom trece acum la explicațiile de vot privind implanturile mamare din silicon gel. Doamna Zaborca e în sală. Colegii ceilalți nu erau. Mulțumesc, domnule președinte. Cazul implanturilor mamare este un rezultat al incompetenței umane și al lacunelor legislative. Sper că Comisia va fi încurajată să introducă legislația necesară și cadrul necesar pentru aceste implanturi mamare, uh, legislație care să acopere întregul lanț de producție și să consolideze supravegherea pieței în toate statele membre. În calitate de doctor, uh, salut această măsură. un sistem de identificare pentru implanturi ar face trasabilitatea posibilă în viitor, lucru care este în interesul siguranței pacienților. Mulțumim foarte mult, doamnă Zavorska. Acestea au fost uh, explicațiile de vot legate de implanturile mamare din silicon gel. Uh, se încheie acum explicațiile de vot. Uh, urez tuturor o după masă plăcută.